President, honorable members, I'll start uh, by... Mulțumesc um, foarte mult. O să spun mai întâi câteva cuvinte în portugheză. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, este o onoare pentru mine să mă aflu aici, astăzi, în Casa Democrației Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul de a um, îmi exprima ideile aici, în fața dumneavoastră, și de a vă răspunde la întrebări. O să continui în engleză. Domnule președinte, domnilor și domnilor, povestea mea este una europeană. M-am născut într-un frumos oraș din sudul Portugaliei, unde majoritatea familiilor au trecut prin vremuri foarte grele. Regiunea în care m-am născut este o regiune care de atunci a beneficiat enorm de pe urma muncii cetățenilor săi, dar și de pe urma instrumentelor de solidaritate europeană. În copilăria mea și mai târziu în tinerețe am asistat uh, am fost martor la rolul pe care l-a jucat Europa în consolidarea democrației noastre tinere, așa cum a făcut-o și pentru Grecia și Spania. Am văzut cum Portugalia a putut să profite de multele șanse de creștere și bunăstare socială aduse de integrarea europeană. Viața mea a fost marcată de geografie, dar și de mobilitate de jos în sus. Aceasta este posibilă doar datorită democrației și a Uniunii Europene. Lucru pentru care vă mulțumesc, pentru că, iată, mat în omul, cetățeanul și politicianul care sunt astăzi. Din orașul natal m-am mutat în capitală și mulțumită unui sistem de învățământ și mulțumită asta mulțumită unui sistem de învățământ pe care democrația l-a făcut bazat pe incluziune și deschis. Scopul meu în viață Uh, scopul în viața al părinților mei a fost acela de a-și trimite copii la, copii la universitate. Și au făcut-o. Dar nu și-au închipuit niciodată că unul dintre copiii lor va merge de la Lisabona la Paris, datorită unuia dintre cele mai extraordinare proiecte ale integrării europene, programul Erasmus. Erasmus a fost momentul definitor al vieții mele. Și nu numai pentru mine, a fost un moment uh, de cumpănă pentru mulți tineri din generația mea. Eu am fost unul dintre primii care au beneficiat de pe urma programului Erasmus în Portugalia. Dați-mi voi acum să vă vorbesc în franceză. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în franceză, fiindcă și Franța este într-o oarecare măsură țara mea. În Franța mi-am terminat studiile în Franța, mi-am început activitatea, profes- activitatea profesională de inginer. Și tot în Franța am cunoscut-o pe soția mea. Și tot în Franța m-am căsătorit la primăria uh, uh, celui de-al 15-lea arondisment din Paris. Apoi ne-am mutat în SUA, unde am studiat și unde am căpătat o nouă perspectivă asupra a ce înseamnă să fii european. Când ești departe de Europa, reușești să vezi mai limpede care sunt, cât de uh, unice sunt valorile europene și cultura europeană pe care trebuie să o păstrăm pentru copiii noștri. Apoi, de la Boston, m-am mutat la Londra, unde doi dintre cei trei copii ai mei s-au născut și unde am uh, locuit patru ani într-unul dintre cele mai dinamice și mai uluitoare orașe din lume. După aceea m-am întors în Portugalia, unde am uh, fost director de companie și mi-am pus la punct uh, afaceri care au creat locuri de muncă și șanse economice. În 2011 am fost ales membru al Parlamentului, iar după aceea am fost numit membru al Guvernului. În această poziție am, fost, uh, am reușit să ajut Portugalia într-o vreme de criză națională și europeană astfel încât, doamnelor și domnilor, povestea mea este o poveste europeană. Astăzi, înainte dumneavoastră, vă cer confirmarea pentru a scrie un nou capitol, pentru a putea sluji Europa și pentru a-i putea da înapoi ceea ce mi-a dat mie Europa de-a lungul anilor. Mă angajez să colaborez cu dumneavoastră în vederea proiectului solid și continuu al proiectului european. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, după cum știți, președintele ales Jean-Claude Juncker mi-a oferit portofoliul de cercetare, știință și inovare. Eu accept această provocare cu entuziasm și încredere, fiindcă îmi dau seama, întru totul, că pentru a pune în practică agenda politică a președintelui Juncker și pentru a reda creșterea durabilă, competitivitatea și ocuparea forței de muncă în Europa, avem nevoie de baze solide de inovare și excelență în domeniul științei și cercetării. Dacă voi fi confirmat în funcție de comisar, voi stabili trei priorități. Prioritatea numărul 1 este aceea de a înregistra progres în ceea ce privește crearea condițiilor cadru care vor uh, permite exprimarea întregului potențial al cercetării, științei și inovării în Europa. Am putea să dobândim mult mai mult dacă am înlătura obstacole din calea cercetării și inovării, dacă am avea o capacitate crescândă de a atrage talent la nivel mondial, dacă am permite tuturor statelor membre să înregistreze progres astfel încât uh, am uh, consolidat șansele de schimb de idei și ceea ce reprezintă esența inovării. Pentru a îmbunătăți condițiile cadru, trebuie să definitivăm zona de cercetare europeană și să grăbim acțiunile Uniunii pentru inovare. Trebuie să îmbunătățim coordonarea la nivel de politici, mai ales uh, printr-o mai bună monitorizare și prin semestrul european. Trebuie, în egală măsură, să explorăm sinergiile cu fondurile de investiții și fondurile structurale europene la nivel național și regional. Să consolidăm capacitățile de cercetare și de inovare la nivelul tuturor statelor membre. Voi acorda o mare atenție dimensiunii de gen, nu doar fiindcă este o chestiune de echitate, ci pentru că nu ne putem permite să pierdem nicio persoană talentată. Prioritatea numărul 2 va fi, va, o, va, o vor reprezenta rezultatele strategiei Horizon 2020. Astăzi, suntem aici fiindcă suntem privilegiați datorită resurselor în creștere în acest domeniu, care se datorează înțelepciunii Parlamentului European. Trebuie să ne asigurăm că suma de 80 de miliarde pentru programul Horizon 2020 vor, va fi folosită în mod eficient și eficace. În același timp, trebuie să avem ca scop simplificarea procesului. Am reușit să dobândim foarte multe lucruri prin angajamentul comisarului Gagan Quinn și prin sprijinul Parlamentului. Acestea ne vor permite să atragem mai multă lume în domeniul cercetării și științei. Pentru a atinge obiectivele programului Horizon 2020, trebuie să facem în față provocărilor societale cu care se confruntă cetățenii noi. Punerea în aplicare a pachetului de investiții pentru inovare avem nevoie de instrumente financiare inovatoare, mai ales pentru IMM-uri, și trebuie să ne concentrăm asupra eficienței energetice și asupra unei energii competitive nepoluante, mai ales cu accent pus pe regenerabile. În acest context, aș dori să recunosc contribuția importantă pe care o, o poate juca o pot juca științele sociale și, umani, și umaniste. Acestea sunt priorități și ale Parlamentului European. Știu foarte bine acest lucru. Joacă un rol crucial în ceea ce privește principalele priorități ale președintelui Juncker în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții. Prioritatea numărul 3 va fi apărarea valorii, de, valorii excelenței în știință și, inov- și cercetare. Baza pentru reputația Uniunii Europene și potențialul său în cercetare, știință și inovare reprezintă libertatea creatoare a oamenilor de știință și a cercetătorilor, mai ales a celor care sunt uh, implicați în proiecte de cercetare transfrontaliere. Cercetarea fundamentală este pentru mine izvorul care se varsă în râurile tehnologiei și inovării. Iată, din acest motiv, sprijin din plin Consiliul de Cercetare European. Mai mult, aceasta ne va permite să clădim o nouă generație de oameni de știință și cercetători tineri, talentați și dinamici. Pentru aceste trei priorități, trebuie să ne consolidăm angajamentul cu restul lumii. Prin intermediul diplomației științifice și prin intermediul cooperării internaționale. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră de astăzi și dacă voi fi confirmat în funcția de comisar european, aștept cu nerăbdare să cooperăm excelent în următorii ani. În perioada în care am fost membru al guvernului, zi de zi am muncit zi de zi, de dimineața până seara, în fiecare clipă. Am încercat din răsputări să elimin obstacole, să simplific procedurile și să creez noi șanse pentru oameni. Dacă voi primi confirmarea în funcție, voi menține același angajament, fiindcă cred uh, întru totul în puterea cercetării, științei și inovării. Mă voi concentra pe livrarea de rezultate. Rezultate, rezultate și rezultate. În povestea mea europeană și în experiența mea politică, vreau să vă spun că eu am, m-am, mi-am desfășurat, mi-am desfășurat activitatea în multe instituții și sectoare și am eliminat bariere artificiale, mergând pe calea reformelor de care are nevoie Europa atât de mult. Dacă voi fi confirmat, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a sluji cercetării, științei și inovării, fiindcă acestea sunt piatra de temelie a creșterii durabile în Europa pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Thank you very much, Mr. Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Acum o să trecem la prima rundă de întrebări în numele grupurilor politice. Domnul Cristian Eller, din partea PPE. Domnule Moedas, bine ați venit în Parlament. Bună dimineața. Prima mea întrebare este următoarea. Potrivit uh, un, unui studiu recent, uh, costul uh, Uh, finalizării uh, spațiului european de cercetare ar fi între 9-11 uh, miliarde de euro, însă această, acest spațiu este departe de a fi finalizat. Care sunt principalele obstacole în realizarea acestor obiective? Care sunt prioritățile în abordarea lor? Ce se poate face la nivel de stat membru? Mulțumesc foarte mult. Vă rog dacă puteți să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, domnule Eller. Am uh, declarat și cred sincer că spațiul european de cercetare este crucial pentru Europa. Nu numai pentru că este vorba de un proiect de cercetare, inovare, dar pentru că este un uh, proces de Uh, menit să reducă barierele, să le uh, elimine, să facă o, uh, o cooperare mai bună și să ducă la un flux de informare mai bun. Cred că majoritatea instrumentelor la nivel european există deja, însă ceea ce ne lipsește este cum putem să procedăm concret cu statele membre și să le facem să pună în aplicare aceste instrumente. Și aș uh, sublinia trei elemente care, după părerea mea, uh, sunt blocajele sau parte din blocajele pe care le vedem. Primul, avem nevoie de o mai bună aliniere între uh, a agendelor de cercetare uh, ale fiecărui stat membru. De ce? Pentru că trebuie să încercăm să uh, eliminăm fragmentarea, paralelismele. Deci trebuie să facem acest lucru. În al doilea rând, există un element important și anume lipsa de transparență, care în unele cazuri există în continuare în recrutarea în universități și centre de cercetare din toată Europa. Acest lucru trebuie abordat. În al treilea rând, trebuie să aplicăm în continuare dimensiunea de gen și să luptăm împotriva dezechilibrului de gen. Deci, până în 2015, statele membre s-au angajat să facă o foaie de parcurs și dacă o să fiu confirmat, o să fiu fără milă Uh, și mă voi asigura că acest, uh, această foaie de parcurs va fi pusă în aplicare, președintele. Mulțumesc. Ultim, următoarea întrebare este adresată de domnul Carlos Zorinio din, numel, din partea SCD. Vreau să vă felicit în primul rând. Uh, în prezentarea dumneavoastră ați dat dovadă de aliniere cu programul lui Jean-Claude Juncker. Acest program, după cum știți, face parte din compromisul de a mobiliza 300 milioane de miliarde de euro pentru economia curată și pentru reindustrializarea Europei. Dar în același timp, se dorește reducerea finanțării pentru Horizon 2020, care joacă un rol crucial pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Și pentru credibilitatea programului Juncker, vreau să vă întreb, dumneavoastră, credeți că puteți convinge Consiliul nu să nu scadă finanțarea pentru Horizon 2020, ci din potrivă să o crească? Cât, și cât la, cât la sută din uh, sumele acordate de Juncker puteți aloca pentru știință inovare? Și care este strategia dumneavoastră pentru a lega Horizon 2020 de creșterea verde, de programul de creștere verde și albastră de care are nevoie Europa? Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru această întrebare și vă mulțumesc uh, <laughs> pentru că îmi dați uh, ocazia să vorbesc portugheză și mă bucur să vă salut personal. După cum știți, domnul Juncker a vorbit despre această sumă ca un proiect care va fi condus de, de vicepreședintele Katainen, dacă acesta va fi confirmat și acest pachet este foarte important pentru viitor, iar dacă voi fi confirmat, rolul meu este acela de a încerca să fiu cel care va arăta că inovarea, știința și cercetarea reprezintă un element crucial pentru viitorul de creștere al Europei. De ce? Fiindcă dacă noi ne gândim între 95 și 2007, 62% din creșterea europeană a venit din inovare. Acest portofoliu se bazează foarte mult pe uh, acest pachet și uh, eu voi uh, susține acest proiect. Vreau să vă spun că în momentul în care uh, ne îndreptăm privirea pentru viitor, trebuie să ne dăm seama de importanța acestui aspect. De ani de zile vă cunosc și uh, știu că Ați scris multe articole despre importanța inovării din 2009-2010, uh, vă citesc articolele în Portugalia, iar uh, mesajul pe care îl uh, transmiteți dumneavoastră în Portugalia deja de ani de zile, acest mesaj va fi și mesajul meu pe viitor. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Hans Olaf Henkel, în numele ECR. Domnule Moedes, uh, vorbesc din spatele dumneavoastră, sper că nu o luați în nume personal. Ați uh, uh, prezentat o serie de priorități care cred că sunt corecte, dar cred că lipsește una. Chiar dacă am face tot ceea ce am planificat să facem în Europa, asta nu ar acoperi decât 6% din cheltuielile totale 94% sunt uh, furnizate uh, de uh, statele membre ca și fonduri. Ce faceți? Ce veți face ca țările să cheltuiască banii pe cercetare și dezvoltare, lucru promis uh, cu multă vreme în urmă. Numai puține uh, țări fac acest lucru, cum ar fi uh, Elveția, Suedia și Finlanda. Iată întrebarea mea. Nu credeți că aveți nevoie de o nouă prioritate în a convinge guvernele naționale să facă ceea ce au promis? Mulțumesc, domnule Henkel, pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că ați abordat un punct extrem de important, care este miezul acestui portofoliu, și anume, cum putem să lucrăm cu statele membre, cum putem să transmitem mesajul în legătură cu importanța vitală a cercetării științei și inovării am spus că între 1995 și 2007, 62% din creșterea Europei uh, a fost generată uh, de uh, știință, inovare și cercetare. Atunci când privim programul pe care îl avem în orizont 2020, trebuie să încercăm să găsim modalități de a influența programele, cum ar fi uh, fondurile uh, structurale pentru inovare, sunt un miliard de uh, euro. Trebuie să aliniem agendele la nivelul țărilor. Avem proiecte în infrastructură care trebuie folosite pe tot cuprinsul Uniunii ca o resursă, pentru că în Europa este nevoie de o politică pentru știință, inovare și cercetare. Aveam această politică, însă ă, țările trebuie să încerce uh, și noi trebuie să încercăm să explicăm acestor cerci, ă, țări cât de importante sunt știința, inovarea și cercetarea. De aceea am ă, definit rolul acestui portofoliu care ar trebui să fie mai mare și mai puternic la nivelul semestrului european. Acest lucru există deja, însă ă, trebuie să facem și